sunt membra Parlamentului European. Uh, dumnea el va înlocui pe domnul Juan Carlos Girauta Vidal, uh, iar funcția dumnea ei uh, va începe pe 3 februarie 2016. Parlamentul ia de alegerea dumnea ei. Personal îi urez bun venit acestei colegi, colegi și îi spun că va lucra în Parlamentul European și în